Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Vom începe reuniunea noastră comună. Bun venit uh, colegilor de la jurii. După cum uh, știți cu toții, suntem aici pentru a discuta proiectul de raport al celor doi coraportori pe un dosar cât se poate de important, și anume raportarea pentru fiecare țară. Este vorba de uh, subiectul crucial al îmbunătățirii transparenței fiscale și al supravegherei publice uh, în acest uh, domeniu. Ne bucură să uh, putem începe munca pe acest dosar împreună cu colegii de la jurii, conform uh, procedurii uh, din articolul 55 și, evident, uh, avem o poziție fermă în ceea ce privește temeiul juridic um, pentru această propunere. Avem o reuniune scurtă, deci propun să începem. Uh, dau cuvântul raportorilor, întâi domnul Baie. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, acest dosar este unul foarte important, este vorba de transparența fiscală Știm, știm cu toții că este vorba de o chestiune de justiție. Nu mai putem accepta ca multinaționalele să uh, obțină profituri care să nu fie taxate, în același timp în care micile întreprinderi europene, angajații uh, și toți ceilalți trebuie să plătească cele 50 de miliarde de euro care se pierd în fiecare an din lipsa acestor venituri. Deci obiectivul este o mai mare echitate fiscală. Uh, Um, se dorește publicarea pentru fiecare țară a uh, cifrelor, astfel încât um, să promovăm lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel internațional, dar și concurența fiscală uh, la nivel uh, european. Um, știm că mobilitatea este în creștere în ceea ce privește activitățile economice la nivel european și internațional. Avem nevoie de o guvernanță solidă și de un uh, instrument pentru a consolida responsabilitatea socială a întreprinderilor. Ați putut consulta uh, raportul pe care l-am uh, redactat împreună cu colega Regner. Am, avem o abordare uh, ambițioasă, dar credem că schimbările dorite sunt importante. Primul obiectiv este să uh, vizăm uh, toate întreprinderile care au o cifră de afaceri peste 40 de milioane de euro pe an. Este vorba de aproximativ 20.000 de multinaționale. Comisia, la rândul său, propune un uh, plafon de 750 de milioane de euro, ceea ce, de facto, exclude 9 din 10 multinaționale. Considerăm că nu se poate să stabilim un plafon atât de ridicat. Uh, mai ales uh, cu problemele fiscale pe care le-am putut uh, descoperi de curând. Lista neagră propusă de către comisie, întotdeauna noi am fost pentru o astfel de listă bazată pe criterii foarte stricte. Uh, în acest raport considerăm că este mai important însă ca multinaționalele să ofere informații pentru uh, fiecare jurisdicție uh, în care operează în interiorul, dar și în exteriorul Uniunii Europene. Mergem deci mai departe decât propunerea Comisiei pentru că venim cu o abordare globală a activității multinaționalelor. Cred că asta nu trebuie să fie văzut uh, ca o sancțiune, ci ca o mai bună funcționare a pieței unice. De asemenea, propunem uh, să fie revizuite datele uh, furnizate de multinaționale. Ideea este să avem o conformitate fiscală astfel încât țările să înțeleagă mai bine care ar trebui să le fie uh, veniturile fiscale. Cred că este un text important. Uh, sper că Parlamentul va putea să susțină propunerile pe care le-am făcut cu Eve- împreună cu Evelin și cred că cetățenii se așteaptă de la noi să luăm măsuri cât se poate de concrete și de ambițioase în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Um, uh, Evelyn Regner. Mulțumesc, Evelyn Regner. Mulțumesc, domnule președinte. În totalitate, sprijin ceea ce a spus uh, Hugues Bayet. Întreprinderile au o responsabilitate socială. Uh, avem, uh, funcționăm uh, în Europa pe principiul uh, economiei de piață, uh, de piață sociale. Așa, acest lucru este văzut și în, prevăzut și în tratat. Bineînțeles că întreprinderile au ca scop să obțină profit, însă trebuie să își respecte uh, și uh, obligațiile de raportare. Și uh, au existat uh, măsuri în acest sens uh, și în trecut, uh, sectorul uh, extracțiilor, uh, dar și munca lui uh, Sergio Coferati în ceea ce privește acționarii. Iată, și aici uh, s-a, au uh, menționat, uh, s-au făcut cereri pentru o raportare publică pentru a completa cele spuse de uh, Hug, uh, pragul este un prim criteriu în um, care sare în ochi când ne uităm la raport. 750 de milioane este de înțeles uh, propunerea comisiei uh, uit, cu, uh, îndreptându-și privirea către BEPS. Însă, dacă ne uităm la legislația europeană, vedem că de ani de zile există praguri stabilite și în uh, sensul unei mai bune guvernări nu are niciun sens să introducem un nou prag, cei 750 de milioane noi uh, stabilim un prag care uh, corespunde criteriilor europene în uh, dreptul societăților. Un alt element care sare în ochi sunt diferitele criterii adăugate în plus, cum ar fi uh, informația privind sediul geografic sau informațiile privind angajații, dar uh, și um, uh, timpul de muncă echivalent în normă întreagă al, uh, al celor care lucrează pentru întreprindere. Uh, toate acestea sunt importante când avem în vedere obiectivul uh, directivei. Și, nu în ultimul rând, solicitarea cea mai importantă, așa numitele date agregate. Este vorba de următorul lucru. Conform uh, propunerii comisiei, întreprinderile uh, deocamdată trebuie să publice aceste informații numai uh, în interiorul Uniunii Europene. Și asta duce la distorsiuni. Uh, mai ales în contextul politic în care ne aflăm acum cu administrația, administrația Trump și tot ce se întâmplă în lume, ă, considerăm că este cu atât mai important ca informațiile să fie publicate specific pentru fiecare țară. Cred că, în mare, este cel mai important element al acestui raport. Ne interesează să lucrăm ă, strâns uh, și să cooperăm cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un rezultat. Mulțumesc! Evelyn, Mulțumesc, Evelyn! Cred că putem trece la raportorii din umbră. Domnul Rozati, ba nu, domnul Balț. Apoi domnul Balț. Mulțumesc! Um, în numele colegului Rozati aș dori să le, să le mulțumesc cu raportorilor pentru munca lor și uh, Um, uh, colegul Rozati m-a rugat să vă transmit următoarele. Ne confruntăm cu o perioadă dificilă. Acum 10 luni, Comisia și-a înaintat propunerea și acum, abia acum uh, facem, după 10 luni, facem uh, propunerea. Acum, transparența are cerințe diferite și noi, ca uh, grup politic, dorim să răspundem la uh, această cerere a publicului de a lupta împotriva evaziunii și eludării fiscale. În același timp dorim să uh, protejăm și drepturile companiilor și să protejăm și atmosfera, uh, climatul de investiții, mediul de afaceri. Aceste eforturi nu pot fi întreprinse uh, de fiecare țară în parte singură și nici doar de către Uniunea Europeană. Tocmai de aceea uh, am dorit să acționăm în cadrul OCDE BEPS. Și măsura la care mă refer este măsura 13, um, care se referă la raportarea pentru fiecare țară. Ar trebui să menționăm că Noi, la PPE, vom acționa mai departe tocmai în baza acestei măsuri. De aceea, aș dori să menționez câteva puncte la care ne confruntăm cu dificultăți. Comisia, după cum știm, propune un prag de 750 de milioane de euro ca cifră de afaceri pentru ca uh, un grup să se califice drept grup mare, drept întreprindere mare. Acesta este pragul propus și de OCDE. După cum spune această organizație, cifra de afaceri a acestor întreprinderi va reprezenta cam 90% din, uh, um, din cifra totală a tuturor uh, uh, întreprinderilor mari. Nu ar fi afectate, în schimb, uh, întreprinderile mici și mijlocii. Nu am dorit să scădem acest prag, astfel încât IMM-urile să nu fie afectate. Dacă ne-am luat după cifra propusă de coraportori, atunci am uh, afecta, am afecta în mod negativ sistemul. Tocmai de aceea uh, avem o comisie de anchetă care se ocupă cu Uh, combaterea cauzelor uh, eva, evaziunii și eludării fiscale. În plus, Comisia, în propunerea sa, sublinează că uh, există anumite informații care trebuie să fie făcute publice. Însă există și uh, cerințe legate de competitivitate și de confidențialitate. Tocmai de aceea, uh, Uh, trebuie să prezentăm informații de interes pentru public. Asta înseamnă informații distribuite de către și între autoritățile fiscale. Dacă este nevoie de mai multe informații, acestea trebuie să uh, se bazeze pe ceea ce permit autoritățile fiscale. Acest lucru Uh, dacă s-ar elibera mai multe, autori- mai multe informații decât cele care sunt disponibile pentru autoritățile fiscale, atunci acest lucru ar afecta în mod negativ competitivitatea companiilor. Nu în ultimul rând, Comisia dorește ca informațiile să fie prezentate separat pentru fiecare stat membru, pentru fiecare jurisdicție fiscală care se află pe lista neagră. Coraportorii Uh, propun raportare pentru fiecare jurisdicție din lume. Dacă luăm acest lucru în uh, seamă, atunci cantitatea enormă de informații care trebuie să fie oferită ar ucide pur și simplu competitivitatea companiilor noastre. După părerea noastră, Comisia trebuie să propună, uh, să aibă o propunere echilibrată care să evite uh, birocratia um, birocrația inutilă pentru uh, jurisdicțiile neproblematice. Sunt de acord cu propunerea coraportorilor în ceea ce privește formatul comun pentru raportare. Uh, se Asta și publicarea într-o limbă oficială cel puțin va uh, duce la o clarificare mai mare. Dorim să fim campioni ai transparenței fiscale, așa că doresc să vă spun că PP este în favoarea acestui lucru, dar haideți să fim realiști. Nu putem să ne pregătim pentru un sprint atunci când alții merg la plimbare. Lupta împotriva evaziunii fiscale înseamnă cooperare internațională și nu trebuie să ne oprim doar la ambițiile noastre pentru că altfel am putea să ne facem rău mediului nostru de afaceri, care este de altfel coloana vertebrală a economiei sociale de piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Balț. Doamna Sferagut. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt raportorul din umbră de la juri și, așa cum spuneau și colegii mei, este foarte important să-i mulțumim raportorilor pentru activitatea lor. Și, în primul rând, fără îndoială, drumul acesta este al transparenței privind impozitele pe societăți, mai ales în ce privește comunicarea informațiilor uh, de către marile companii. Suntem cu toții de acord că trebuie să se facă acest lucru, că este pozitiv și trebuie să se pună de acord cu litera propunerii făcute de comisie. O piață unică, sănătoasă, trebuie să aibă întreprinderi care plătesc impozite acolo unde produc venit și, de asemenea, informațiile trebuie să ducă la transparența practicilor fiscale și, în același timp, trebuie să știm exact un lucru extrem de important, fiind o prioritate a Comisiei deci obligația de a publica informațiile pe fiecare țară în parte permite cetățenilor să analizeze comportamentul fiscal al multinaționalelor, ceea ce duce și la faptul că respectivele firme plătesc impozite acolo unde au și venituri. Dar nu ne-am pus de acord asupra pragului. Se vorbește de 100 de mii, se vorbește de 40 de milioane. Cred că e o diferență foarte mare între o propunere și cealaltă se spune în raport că li se pare foarte mare pragul de 40 de milioane, dar 100 de milioane reprezintă o, cea mai mare parte a volumului cifrei de afaceri, însă trebuie să găsim o, un punct comun între cele două praguri menționate. De asemenea, este adevărat că propunerea aceasta prezentată de comisie nu impune sarcini noi pentru IMM-uri și respectă și secretul profesional. Trebuie să eh, evităm pierderea competitivității pentru IMM-uri, cum spuneau și colegii, și să se mențină confidențialitatea și să nu apară mai multe sarcini birocratice. Între propunerea raportorilor și comisie există o diferență apropo de unde se fac declarațiile, adică propunerea comisiei vorbește despre faptul că trebuie să se facă publice rapoartele pentru fiecare țară în parte, chiar dacă operează în afara Uniunii, asta spun raportorii, dar Comisia se referă mai mult la paradisurile fiscale și la statele Uniunii Europene. Apoi la Consiliu există o problemă privind uh, temeiul juridic, dacă e articolul 50 sau 115 din tratat dacă ar fi o procedură obișnuită sau o procedură specială. Nu e problema noastră, dar poate să fie o problemă în cursul acestui proces. Propunerea comisiei mi se pare rezonabilă, mi se pare un punct de începere pentru negocieri și raportat, raportorii încearcă să unească aceste distanțe. Mulțumesc. Thank you, then... Mulțumesc. Din partea ECR, doamna Lerna. Mulțumesc! În general, raportul este bine făcut și noi, având rolul decisiv, considerăm că cea mai mare problemă este faptul că cei de la comisie uh, încearcă să restricționeze această raportare la companiile care au o cifră de afaceri de peste 750 de milioane de euro. Raportul leagă acest prag de definiția unei companii mari, care există deja, definiție care există deja în directiva originală. Am câteva observații de făcut. Amendamentul 6 Aici scrie că sindicatele și patronatele trebuie să fie informate în mod regulat, regulat cu privire la situația companiei, inclusiv în ceea ce privește profiturile și impozitele plătite. Aici avem o suprapunere cu cerințele, cu informațiile, adică care sunt supuse acestei raportări publice pentru fiecare țară în parte. Amendamentele 60 până la, 16 până la 30 impun câteva extinderi ale elementelor care fac obiectul raportării. Aș avea aici totuși un semn de întrebare. Mă întreb dacă nu cumva trebuie și mai multe detalii. Putem să scriem, de exemplu, public subsidies and tax breaks, sau scutiri legale și subvenții publice, sau ceva asemănător. În al treilea rând, Eu aș schimba considerentele. Inițiativa BEPS OCDE este menționată, însă ar trebui să menționăm că această inițiativă nu și-a atins obiectivele. În plus, la considerentul 5, acolo unde se vorbește despre responsabilitatea corporativă, cred că ar fi mai bine să zicem accountability, adică răspundere și mai departe am, ar trebui să scriem să prevenim exploatarea sistemelor fiscale. Apoi se vorbește despre date deschise. Însă ar trebui să menționăm că aceste date trebuie să, fie, uh, să poată fi citite cu ajutorul uh, dispozitivelor. Aceasta este părerea mea și s-ar putea să nu reflecte uh, părerea tuturor colegilor de la ECR. Din ECOM. Domnul Țambon, Calbe Țambon. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna copreședinte. E un punct de plecare, dar să sperăm că ne vom grăbi, vom merge mai repede. Și mi se pare un punct de plecare excep- excepțional Sigur că sunt chestiuni pe care trebuie să le aprofundăm. Nu voi insista asupra unanimității tuturor celor prezenți, pentru că sunt foarte multe lucruri în joc. Încercăm să sporim transparența și să aplicăm așa cum trebuie BEPS și mai ales transparența și justiția, justeța în capacitatea fiscală uh, a beneficiilor celor care au posibilitatea să ajungă la evaziune fiscală și la evitarea obligațiilor fiscale. Lucrurile trebuie făcute foarte practic, foarte eficient și foarte urgent. Ceea ce s-a propus vine după momentul în care Parlamentul a redactat un document privind BERPS. Am făcut parte din între raportorii în umbră ai acestui document și există un anume precedent. Se poate merge dincolo de ce a făcut OCDE, pentru că nu suntem cu totul mulțumiți de acest lucru, iar lucrurile uh, se uh, grăbesc. Nu vorbim de Pana, vorbim de domnul Trump. Deci trebuie să dăm dovadă, Europa trebuie să dea dovadă de oarecare radicalitate, de un oarecare radicalism și de rigoare. Trebuie să analizăm punctele de conflict împreună cu colegii și să vedem care sunt punctele de echilibru pentru a eficientiza uh, documentul și pentru a nu afecta modul în care acționează firmele noastre. Vorbesc și numele grupului alte și nume personal. Se vorbește de diverse cifre, 40 de milioane, 175 de milioane. Aș dori să ni se explice de ce au ales cifra de 40 de milioane. Ce avantaj poate avea să nu ne referim la uh, referința multinaționalelor așa cum apare la OCDE? Trebuie să explicăm de ce. De ce nu sunt 40 de milioane și nu sunt 60 uh, sau 100? și apoi să vedem despre ce multinaționale ar intra aici, dacă merită uh, să facem acest lucru sau nu și cred că nu e momentul acum să stabilim o condiție sine qua non, ci să analizăm lucrurile din punct de vedere tehnic, cu multă inteligență. Apoi, lista din documentul întocmit de coraportori poate să fie extrem de taxonomică, noi considerăm că sunt trei chestiuni indispensabile pentru a ști dacă vorbim de o întreprindere fictivă, genul cutie poștală, sau dacă vorbim de ceva serios. Și anume, capitalul declarat, numărul de uh, angajați cu normă completă și cu fracțiune de normă, din care se vede dacă e vorba de o întreprindere reală sau nu, și activele materiale, uh, nu, să nu fie așa un birouaș pe undeva, ci care sunt, trebuie avute în vedere. De deci, cred că asta este absolut indispensabil, pentru că în felul acesta am vedea exact despre ce întreprindere e vorba. Și am disc- vom discuta acest lucru, nu? Uh, ce e mai bun este inamicul bunelui, binelui și trebuie să ne gândim și cum putem controla cele spuse. Sigur că ni se pare absolut esențial formularul standard, formularul unic, pentru că uh, a, deja sunt chestiuni foarte complexe, astfel încât fiecare să facă formularul ăsta cum vrea el, pentru că am deschide, de fapt, o ușă pentru multinaționalele respective ca să găsigă un alt sistem de a evita plata taxelor. Trebuie să găsim un sistem, cum spuneam. În încheiere, apropo de cele spuse, nu ne pronunțăm asupra formularului standard, dar dorim să adâncim această chestiune, să o facem mai practică, pentru că obiectivul acesta trebuie atins și trebuie să-l comunicăm și societății. Nu ne putem joca cu credibilitatea democrației reprezentative și aș vrea să solicit Comisiei să ne explice să vorbim de informații agregate și informații neagregate când ne referim la restul lumii din afara paradisurilor fiscale. Se pierd foarte multe informații aici. Mi se pare o chestiune inutilă, destul de confuză, pentru că s-ar adresa o a doua serie de întrebări. Nu știu de ce a ales Comisia această soluție, poate o să ne spune Comisia în cele din urmă. Iar eu cred că ar trebui să ne referim la toată lumea, pentru că dacă începem să creăm părți care se informează, părți care nu se informează, atunci o să, nu o să ajungem la rădăcina problemei mult. Merci, monsieur calvet chambon Mulțumesc, domnule Calvet-Chambon. Cred că ați ocupat și timpul, dom- timpul domnul, de vorbire al domnului Cavada. Trecem acum la grupul GUE. Nimeni nu va interveni, se pare. EFDD? Nici ei. Verzi. Intervenție fără microfon din sală. Domnul Ortasa. Sau domnul Durand, cum vreți. Ortasa va demare, monsieur Durand continuă. Voilà. Uh, Mulțumesc foarte mult, foarte succint. Pascal o să continue. În primul rând, vedem, știm foarte bine că în timpul acestei legislatori încercăm să lansăm o agendă foarte importantă. Iar scandalurile fiscale care au, au avut loc în ultimii ani trebuie să ne facă să fim ambițioși. Uh, mai rău este să nu legiferăm în această materie, dar rău este să facem și o legislație proastă. Ar fi chiar mai prost din punctul meu de vedere. Deci noi, Parlamentul, trebuie să avem o propunere ambițioasă, pentru că o să vedem cu ce dificultăți ne lovim la Consiliu, dincolo de temeiul juridic. Deci Parlamentul trebuie să fie cel ambițios, că dacă nu vine ambiția aici, de aici, nu știu de unde vine. Și mai sunt niște chestiuni esențiale, și anume propunerea aceea de a scădea pragul la 40 de milioane este foarte importantă. Deci Verdi o să susțină propunerea raportorilor, vreau să le mulțumesc pentru activitatea lor, pentru că, așa cum spunea și Iug, dacă o să plecăm de la pragul de 175 de milioane, nu știu ce rost să mai avea să avem acest regulament dacă pentru o parte atât de mică de uh, firme. Și mai sunt două chestiuni foarte importante pe care vreau să le semnalez. În primul rând, propunerea comisiei, cred că spunea și domnul Calvet mai devreme, spune că datele din afara Uniunii Europene vor fi agregate. Noi nu suntem de acord cu acest lucru. Trebuie să fie neagregate, trebuie să stabilim uh, un fel de extrateritorialitate a normei, pentru că altfel va fi foarte greu să vedem ce activitate au aceste întreprinderi în alte jurisdicții. Și în al doilea rând, în propunerea Comisiei, să existe o portiță de scăpare pentru anumite întreprinderi. Dacă în anumite jurisdicții li se cere o raportare țară, de la țară pe la țară, uh, acest lucru nu ar trebui să se întâmple în Europa. Ar trebui să schimbăm acest lucru, ar trebui să modificăm această propunere. Pentru că altfel foarte multe întreprinderi ar putea să folosească portița asta și să scape. Susțin propunerea raportorilor, celor doi raportori, și încă o dată vreau să vă spun că în momentul în care pierdem de, vorbim de pierderea de competitivitate, cerem uh, întreprinderilor uh, ceva ce cerem și băncile și nu le, le scade competitivitatea în niciun caz. Mulțumesc. Merci, la Mulțumesc, doamnă președinte. Un raport crud pentru un uh, ecologist. Nouă ne plac etichetele, însă trebuie să spun că suntem de acord cu acest raport și făcut de către colegii noștri. Acum, trecând la treburi mai serioase, de ce 40 de milioane? Tocmai s-a pus această întrebare. Pentru că aceasta este definiția, este pragul care apare și în directiva contabilă. Deci avem și noi aceeași cerere și dorim să se scadă pragul propus de uh, comisie, nici nu cred că e nevoie să mai explic motivele. nevoia de transparență trebuie să fie extinsă și trebuie să fie extinsă la toate întreprinderile. Aș dori să insist pe două aspecte, foarte rapid. În primul rând, noi ne referim aici la transparența contabilă și nu se vorbește despre uh, baza fiscală sau despre alte chestiuni. Deci, cred că trebuie să fie incluse și aceste informații în uh, cadrul transparenței pentru funcționari. Deci este foarte important ca Parlamentul să fie foarte clar în această privință. În al doilea rând, nu este un, repro- un reproș, ci este o solicitare în ceea ce privește sancțiunile. Am văzut în Franța în ce măsură este, uh, cât este de dificil să obții informații și cât este de dificil atunci când nu există sancțiuni clare atunci când prevederile nu sunt respectate. Deci trebuie să abordăm și această chestiune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Durand. Nu mai am niciun raportor din umbră pe listă, deci uh, domnul Fiero are cuvântul. Domnul Ferber, da, mulțumesc. Eu nu sunt uh, jurist, sunt mediu în, uh, sunt membru în uh, Comisia Econ și um, speram să pot învăța ceva din înțelepciunea celor din Comisia Jurii, însă mm, n-am devenit cu nimic mai deștept după ce am citit raportul. Am adoptat inițiativa BEPS ca inițiativă fiscală și este prevăzută raportarea pentru fiecare țară aici, însă nu în mod public. Am uh, discutat despre raportarea pentru fiecare țară în domeniul bancar la CRD4 și mă întreb cum se poate, din punct de vedere juridic, la întreprinderi care depășesc pragul de 40 de milioane, un prag care mi se pare interesant, dar mă, mă voi întoarce la acest punct. E bine, ce facem cu întreprinderile care depășesc pragul, dar nu sunt uh, societăți pe acțiuni care sunt deținute de o familie sau de o singură persoană. Cum vreți să faceți, cum vreți să obțineți această raportare din punct de vedere juridic. M-ar bucura să mi se clarifice acest lucru. Apoi, este o chestiune de piață internă sau o chestiune de drept fiscal? Dacă este o chestiune de piață internă, de ce se vorbește despre chestiuni care nu țin de piața internă? Și aici mi-aș dori câteva clarificări în calitate de uh, non-jurist. Până acum am discutat despre BEPS la Econ pentru că era o chestiune fiscală. Cred că ar trebui să venim cu câteva uh, răspunsuri clare. Și ar trebui să ne adresăm și mama tuturor întrebărilor. Care este obiectivul nostru? Vrem să uh, arătăm cu degetul toate întreprinderile multinaționale sau vrem să obținem o justiție fiscală? Eu am făcut parte din Comisia Taxe 1, Taxe 2, fac parte și din uh, Comisia PANA. Uh, la multinaționale, problema nu este că au uh, conturi în Bahamas sau în Panama, ci, din potrivă, faptul că ajung la acorduri cu diferite state pentru a plăti mai puține impozite. Iar obiectivul raportării pentru fiecare țară este să se vadă care este raportul între uh, profiturile obținute într-o țară și uh, taxele uh, plătite acolo, fără să putem apoi să vedem dacă acest raport este unul echitabil. Dar acesta este exercițiul pe care îl avem în vedere, să facem în așa fel încât uh, statele să fie descurajate să ajungă la decizii fiscale în cooperare cu multinaționalele. Avem deja legislație în acest sens, uh, în ceea ce privește schimbul de informații privind uh, deciziile fiscale. Și mă întreb, având în vedere toate acestea, dacă ceea ce propun raportorii ne răspunde, ne răspunde la această întrebare. Sau poate ne împușcăm singuri în picior, um, slăbindu-ne um, pe noi încine și arătând cu degetul întreprinderi um, care de fapt nu sunt vinovate, ci statele sunt vinovate uh, pentru că ajung la aceste acorduri. Mă întreb dacă n-ar trebui să clarificăm întâi chestiunile juridice înainte să vorbim despre praguri. Mulțumesc, Pervanș Beres, acum. Merci beaucoup. Avant de... Mulțumesc. Felicitări întâi de toate coraportorilor pentru că cred că baza de discuție pe care ne-a oferit-o este foarte bună în ceea ce privește inițiativa recentă a Comisiei, care este una esențială pentru noi. Aș dori să fac un ocol istoric acum. Aș dori să vă amintesc argumentele folosite de Regatul Unit pentru a nu progresa, uh, pentru a nu se integra mai mult în materie fiscală în Uniunea Europeană. Am început la, cu acordurile de la Feira să vorbim despre armonizare. Am găsit un compromis prin care Regatul Unit um, o concesiune, adică să nu, uh, să nu existe integrare mai mare decât atunci când uh, va fi um, o cooperare cu toate țările lumii. Acum ne aflăm într-o etapă a cooperării cu Regatul Unit care ne obligă să privim lucrurile din altă perspectivă. Oricum, în materie fiscală, Regatul Unit va putea să facă ce dorește. practic, ăsta este mesajul nostru, mesajul lor, pentru că um, uh, nu putem să le impunem lor nimic înainte să ajungem noi înșine la un acord. Cred că acest mesaj, acest, acest discurs se aplică și în materie fiscală. Și atunci când este vorba despre voința politică, ei bine, și aceasta trebuie să se impună. Dar trebuie să ținem cont și de evoluția opiniei publice. Această raportare pentru fiecare țară în parte um, le arată cetățenilor că companiile nu plătesc impozite în țările în care se folosesc de materiile prime, uh, nu uh, răsplătesc țările care le oferă avantaje fiscale și așa mai departe. Vedem că există întreprinderi care mobilizează responsabilii publice pentru a încerca să, um, să își ascundă activitățile și profiturile. O să mă refer acum la o decizie luată în Franța, țara mea, Consiliul Constituțional a luat o hotărâre regent care poate să fie interpretată astfel. Franța, chipurile ar refuza această raportare. Dar dacă citim această decizie corect, ea recunoaște faptul că obiectivul transparenței și implicita cunoașterii în fiecare țară a profiturilor, are o plus valoare constituțională, lucru care obligă statele membre să, um, să se integreze și mai mult și să aibă o atitudine exemplară um, în negocierile cu restul statelor. În ceea ce privește raportul, aș dori să insist pe următoarele. În primul rând, schimbarea pragului este surprinzător că am putut să facem acest lucru în alte directive și uh, iată cum în alt domeniu, vai de mine, nu mai putem. Raportorii spun că să trecem de la 750 la 40 de milioane, vom uh, cuprinde doar 9 din 10 multinaționale. Cred că este, mai, este nevoie de mai multe detalii pentru a informa mai bine publicului. Dorim să aflăm Uh, ce ne scapă, ce reprezintă uh, aceste uh, sume care nu sunt impozitate. Care sunt aceste sume? În ceea ce privește întrebarea dacă acesta este un subiect juridic sau fiscal, conferința președinților s-a pronunțat, subiectul e închis, politica fiscală este un subiect major pentru noi, și aspectul de drept al companiilor trebuie să vină în uh, consolidarea politicii fiscale. Mulțumesc! Pervanș. Mulțumesc, Pervanș! Comisia dorește să ia cuvântul? Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mă voi referi doar la două chestiuni. Două chestiuni de fond și mă voi referi și la problema temeiului juridic. S-a discutat despre praguri și despre domeniul de aplicare și, de asemenea, apropo de dezagregarea informațiilor care trebuie să fie publice. Și mă voi referi la aceste chestiuni. De ce am adoptat uh, această abordare? Pentru că am vrut să ne concentrăm pe domeniile cele mai problematice. Dacă analizăm pragul de 750 de milioane care se concentrează pe firme care au atât motivația cât și resursele și cunoștințele necesare ca să facă o asemenea planificare fiscală agresivă. E vorba de vreo 6.000 de firme care depășesc acest prag uh, de cifră de afaceri, deci am cuprinde cam 90% din veniturile făcute de aceste firme. Dacă am scăzea la pragul de 40 de milioane, conform cu cifrele pe care le-au prezentat coraportorii, am sporit numărul de firme cuprinse în text cu 3, cu, cu, le-am înmulțit cu un factor de 3, dar impactul marginal asupra veniturilor cuprinse de text ar fi marginal, pentru că posibilitatea ar fi să creștem doar acoperirea cu 10% din venit conform cu calculele de la OCDE. Am ales deci acest prag atât pentru a fi consecvenți cu abordarea internațională la OCDE, și uh, să găsim și o abordare proporțională. În uh, al doilea rând, dezagregarea informațiilor. Vrem să ne concentrăm pe uh, problemele din jurisdicțiile neeuropene. Sunt jurisdicții unde apare o problemă legată de o proastă guvernanță fiscală. Și e vorba de firme care ar ajunge pe listă. Dacă am merge dincolo de acest lucru, ar apărea un risc și anume firmele europene uh, ar avea un dezavantaj de competitivitate față de concurenții neeuropeni, pentru că li s-ar cere să publice informații pe care concurenții neeuropeni care nu activează în Uniunea Europeană, cum se spune în textul nostru, nu ar trebui să le publice ceea ce nu este doar o chestiune de costuri, ci este și o chestiune de informații care concurenții neeuropeni Uh, le-ar afla despre activitatea companiilor noastre pe piețele terțe. Cam asta este abordarea noastră generală. Și vreau să revin la problema pragurilor, pe scurt, ca să ilustrez cele spuse de noi. Și anume ne concentrăm pe firme care creează o problemă. Toate firmele care sunt acum uh, analizate de către departamentele noastre de concurență pentru că au primit probabil ajutor de stat ilegal ca urmare a unor acorduri fiscale, sunt cuprinse în acest prag pe care l-am prevăzut în textul nostru. Și dacă îmi permiteți, revin la problema temeiului juridic. Sigur că există acord între Parlamentul European și Comisie privind temeiul juridic. Am salutat uh, părere, avizul uh, serviciului juridic al Parlamentului, care a fost votat la Libe în ianuarie, suntem pe aceeași linie. Vreau să vă atrag atenția asupra introducerii unor amendamente în text care ar putea să susțină, să-i susțină pe cei care susțin că n-am ales temeiul juridic corect. Insistăm că scopul propunerii noastre este să ne asigurăm transparența și responsabilitatea firmelor pe care le cuprindem în text și în niciun caz să nu ducem uh, la uh, impunerea unei legislații fiscale la nivel european sau național. Aș putea să menționez trimiterea la abordare armonizată a aplicării uh, legislației fiscale în primul amendament. Vă rog să vedeți acest amendament din acest punct de vedere, din această perspectivă. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru activitatea domnilor lor și așteptăm să cooperăm cu Parlamentul European pentru a face pași înainte cu acest dosar. Am colaborat foarte bine cu Consiliul, sunt vreo nouă ședințe la diverselor grupuri de lucru și am uh, aproape că am încheiat și discuția privind temeiul juridic și așteptăm să cooperăm și cu Parlamentul pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Cred că mai avem 5 minute pentru raportor, dacă doresc să comenteze. Evelin? Uh, Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Uh, am uh, obținut astfel o imagine de ansamblu a ceea ce ne așteaptă. Aș dori, aș dori să răspund pe scurt la câteva puncte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru explicații. Problemele numite de dumneavoastră sunt, uh, le conștientizăm. Concentrarea Uh, așa este, însă trebuie să ne asigurăm că nu creăm noi uh, lacune prin acest nou sistem și tocmai asta încercăm să evităm prin amendamentele noastre. În ceea ce privește chestiunile menționate de colegul Ferber, dar și de alții, în ceea ce privește IMM-urile. Tocmai de aceea am uh, ales acest prag de 40 de milioane. Este vorba de directiva privind contabilitatea, în care sunt uh, preluate abordările din BEPS și sunt, ex, uh, sunt exceptate IMM-urile. Dacă ne uităm la întreprinderile familiale, bineînțeles, acestea, dacă sunt cât se poate de mari și uh, depășesc acest prag, atunci sunt incluse. Uh, Eh, dacă vorbim, de exemplu, despre Porsche, nu este vorba de un IMM. Dacă depășesc eh, pragul, trebuie să fie incluse. Bitte, bitte. Bitte, bitte. There <laughs> is no translation. Uh, eh, Hug. Hug. Mulțumesc, nu am nimic de adăugat în acest moment, doamna președinte. Vom lucra foarte bine cu toți raportorii din umbră și vom răspunde la întrebările care au fost puse în această seară. Mulțumesc! Bun, atunci uh, dezbaterea a luat sfârșit. Pentru amendamente, 15 martie este termenul. Amendamentele vor fi discutate pe 3 mai și se va vota în ședința comună a celor două comisii pe 29 sau 30 mai. Vă mulțumesc foarte mult. Ne-am încadrat perfect în timp. Mulțumesc, mulțumesc.